der präsident! die sitzung ist wieder aufgenommen. reuniunea a fost reluată. Procesul verbal al reuniunii de ieri și textele adoptate au fost uh, distribuite. Există obiecții? Văd că nu. Președintele a primit o cerere din partea domnului PPE, conform căruia domnul Rosati o va înlocui pe doamna Suița în uh, delegația internațională.